Uh, În primul rând, o să spun, înainte de uh, a face declarația finală propriu-zisă, aș vrea să vă spun că atunci când mă gândesc la inovare, cred cu adevărat că aceasta reprezintă o cultură. Și când vrei să creezi o cultură, trebuie să fii disciplinat. Inovarea înseamnă o repetare, uh, înseamnă a face ceva chiar dacă te confrunți cu un eșec, trebuie să încerci din nou. Pentru că de fiecare dată când facem ceva, există și această posibilitate a eșecului în încercarea respectivă. Cred că dacă vă gândiți la mine ca la o persoană care crede în acest lucru, ar fi uh, un lucru important. Sunt uh, onorat uh, să mă aflu aici. Am fost membru ales al Parlamentului, cred în democrație, cred în viitor și, în primul rând, doresc să mulțumesc președintelui acestei comisii tuturor uh, membrilor și vreau să mulțumesc uh, întregului personal și tuturor celor care se află astăzi în aici această sală și care au uh, ascultat cele spuse de mine în ultimele ore. Mulțumesc și interpreților care au făcut un, o treabă minunată. Puteți să contați pe cooperarea mea voi fi prezent aici ori de câte ori este necesar, pentru că, într-adevăr, cred că împreună putem să facem mai mult. Un scriitor a spus că nimeni nu este atât de inteligent ca toți ceilalți. Deci, o să lucrăm împreună pentru a crea cadrul necesar, apoi vreau ca Orizont 2020 ca un instrument de creștere și uh, locuri de muncă de care Europa are atât de multă nevoie, va da rezultate. Apoi, energia pe care o am, determinarea și uh, devotamentul de care am dat dovadă în special pasiunea pe care o am uh, față de acest portofoliu, care va fi portofoliul viitorului, dacă mă confirmați, eu voi fi în serviciul acestui portofoliu și al tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnule comisar desemnat Carlos, desemnat cercetare, știință și inovare, constituie responsabilitatea comisiei noastre. Noi uh, creăm programe europene din anii 70, așadar ne simțim responsabili în această comisie de cercetare, uh, dar și de educație, care este atât de importantă. Este minunat să vezi un fost student Erasmus în calitate de comisar desemnat. Asta înseamnă că munca noastră uh, se face pentru rezultate cât se poate de palpabile, de concrete. Vreau să mulțumesc uh, călduros tuturor reprezentanților opiniei publice din uh, Europa care ne privesc și ne ascultă pe internet și cei care se află în sală, reprezentanți ai ONG-urilor, statelor membre și așa mai departe. Am uh, câteva lucruri importante de spus uh, în final. Vă rog dacă puteți să rămâneți cu noi, domnule comisar desemnat. Va fi responsabilitatea noastră comună în viitor în fața comisiei noastre. Avem uh, alte vești bune mâine audiere la ora 6 după amiaza. 6 după amiaza am spus, da? Orele 18.00. Dar astăzi întâlnirea coordonatorilor va avea loc la ora 3 și la ora 6. Coordonatorii ITRE suntem după două audieri, deci trebuie să luăm hotărâri. Și un alt aspect important, dați-mi voi să vă spun, la ora 6 în această seară sau în această după-amiază, la orele 18, are loc audierea domnului Șefcovici. Noi suntem uh, comisie asociată și șase membri din comisia noastră uh, vor merge la audiere și vor adresa întrebări, însă, desigur, participarea este deschisă tuturor membrilor. Știm că spațiul este uh, responsabilitatea noastră, deci transport și spațiu. Vă invit la ora 6 în această după-amiază. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar desemnat.